dnešního denního zasedání bude předložen parlamentu Procesul verbal al acestei reuniuni va fi uh, depus pentru aprobare la începutul sesiunii următoare și dacă nu există obiecții, deciziile adoptate astăzi vor fi transmise imediat către autoritățile competente Aș dori să pun punct acestei reuniuni și să vă mulțumesc tuturor pentru cooperare și să vă urez poftă bună.